Dezbaterea este închisă. Votul va avea loc în această uh, după amiază, după terminarea dezbaterilor. Urmează pe ordinea de zi dezbaterea privind Bahrainul și cazurile lui Nabel Rajab, Abdullah Hadi al avaja și Ibrahim Sharif și am să îi dau cuvântul domnului Kellam un minut. Cred că în acest caz avem nevoie de o abordare echilibrată și constructivă care să combine critica cu încurajările. Există foarte multe uh, probleme care ne îngrijorează și anume statul de drept uh, și drepturile omului în Bahrain și ultimul val de demonstrații care au avut loc. Astăzi uh, cerem în mod clar eliberarea mai multor persoane care au fost arestate, în special Nabil Raj Rajab, uh, Abduladi Kavaja uh, și Ibrahim Sharif, dar și alții. Cred că există uh, semnale încurajatoare că guvernul din Bahrain s-a angajat pe calea reformelor în urma raportului emis de Comisia de Anchetă din Bahrain. Încurajăm și demersul de reformare a codului penal care să conducă la crearea unei justiții imparțiale încurajăm uh, dialogul care a fost deja inițiat. Așadar, vom monitoriza situația, ne exprimăm uh, atitudinea critică, însă încurajăm în același timp autoritățile din Bahrain să desfășoare reforme în această țară. Mulțumesc foarte mult. Acum colegul Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, abordarea rezonabilă și echilibrată a colegului Chelam. Mai întâi un comentariu general. Sigur că trebuie să uh, susținem drepturile omului și să-i ajutăm pe alții să meargă pe drumul reformei, dar trebuie să recunoaștem și realitățile fiecarei situații. Prezența elementelor extremiste, interferența unor țări terțe care doresc să destabilizeze un regim politic și, sigur, nevoia de lege și ordine, dar uh, Asta nu e o scuză pentru uh, închiderea arbitrară a oamenilor. Bahrein ca țară, a fost un prieten și aliat îndelungat al vestului, al occidentului, în special al țării mele. Uh, și la inițiativa regelui, uh, uh, prințul moștenitor a dat dovadă de leadership într-o reformă susținută și cuprinzătoare care va îmbunătăți democrația și va crește stabilitatea. Toți politicienii de bună credință din Bahrain, indiferent de culoarea lor politică, ar trebui să fie pregătiți să se angajeze în mod constructiv într-un dialog politic național și uh, autoritățile trebuie să dea dovadă de uh, uh cumpătare și de generozitate. Mulțumesc! Domnule Van Orden, aveți o întrebare de la colegul Șache. Acceptați? Permiteți o întrebare, vă rog, colega Șache. Mulțumesc. M-am bucurat, domnule Van Orden, să spuneți că sunteți preocupat de interferența unor actori externi, cum ar fi Arabia Saudită sau Iran. Și grupul nostru a fost cel care a propus uh, să se facă o referință la această preocupare în rezoluție, dar grupul dumneavoastră Uh, n-a vrut o astfel de referință. Dar trebuie să vedem contextul mai larg al Orientului Mijlociu ca să abordăm situația din Bahrain și să ne asigurăm că o putem depăși pentru că avem și crize mai dificile. Deci vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că este o, un subiect de preocupare. Așa cum știe foarte bine doamna Șache, nu mă referam la, Audia, la, Sarab, Saudia, la Arabia Saudită, mă scuzați, uh, Uh, Arabia Saudită este un prieten și un aliat al regimului. Mă refeream la interferență uh, din partea unor țări de pe cealaltă parte a Golfului, nu doar Iran. Mulțumesc, domnule Van Orden. Două minute, doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluțiile din uh, Uh, joia după amiază nu pot să fie contraproductivă, mai ales pentru o țară atât de sensibilă cum uh, este uh, Bahreinul, cu suniți și șiți care se confruntă. Sigur, ne punem problema prizonierilor deținuți arbitrar, dar și ne referim și la acțiunea de conciliere a prințului moștenitor de uh, trei ani încoace, represiunile nu au încetat. Uh, au fost făcute intervenții pentru uh, a cere un plus de democrație, însă pe 15 ianuarie prințul uh, uh, moștenitor a făcut un pas înapoi. Uh, sunt semne pozitive în țară. S-a creat postul de ombudsman la Ministerul de Internă. O unitate de uh, anchetă a fost creată în cadrul parchetului. Uh, și, de asemenea, se anchetează cazurile de tortură. Cazul, uh, codul penal, mă scuzați, uh, este aplicat. Toate într-un sens bun, însă uh, acestea nu pot să calmeze Uh, situația internațională care este alarmată de situația din Bahrain. Uh, urmărim cu atenție evoluția uh, lucrurilor în această țară, încercarea pacifistă de a transforma țara. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Doamna Vergea. Bahrainul continuă să fie devastat de o reprimare feroce. Uh, de trei ani uh, exprima, libertatea de exprimare este reprimată, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Uh, știm ce se întâmplă în această regiune Uh, știm uh, și să uh, descifrăm ceea ce se întâmplă în această țară. Ni se dă impresia că este un conflict care rămâne la nivel intern. Știm cu toții că primăvara din Bahrein a fost mușamalizată cu ajutorul celor aflați la conducere. Noi vrem să se respecte justiția socială. Curajul celor din Bahrein Berlin uh, merită să îi uh, sprijinim. Ni se dă senzația că sunt uh, întreprinse reforme, însă acestea nu sunt reale. Dialogul național este unul de fațadă 3.000 de deținuți politici în a țară atât de mică, de 600.000 de, mii de locuitori. Se știe că uh, nu prințul conduce în Bahrein, ci unchiul său, primul ministru. Uh, pentru RSF, Bahreinul este o țară inamică a internetului. Apărătorii drepturilor omului sunt primele victime ale acestui uh, gen de putere. Uh, Nabil Rajah, Rajab, care este uh, vicepreședinte al Asociației pentru Drepturile Omului, Abduladi Kavaja a fost condamnat la închisoare pe viață. UE uh, are un acord de cooperare cu țările din uh, Golf, însă acest acord nu conține o clauză privind uh, drepturile omului. Bahreinul este unul, una dintre principalele țări care cumpără arme. Și această situație nu este de acceptat. Mulțumesc, doamna Vergia. Doamna Șache, două minute. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Tulburările și încălcările drepturilor omului din Bahrain nu pot fi uitate prin campanii de reclamă și sponsorizarea World Economic Forum sau CNN. Cine se uită mai îndeaproape la Bahrain înțelege că este rușinos că familia regală și guvernul n-au reușit să îndeplinească să uh, îndeplinească preocupările legate de drepturile omului ale populației. Și dați-mi voie să subliniez că n-au nevoie de interferență nici din partea Arabiei Saudită, nici a Iranului în afacerilor interne. Uh, totuși, raportul BIC uh, și recomandările pot fi, nu pot, trebuie să fie implementate, punct și de asemenea uh, sunt reforme urgente care trebuie să ia loc. Eh, eh, nu putem accepta disparițiile și nu putem accepta faptul că niște tribunale militare judecă anumite, eh, așa numite crime de securitate națională. Doctorii trebuie lăsați să-și facă treaba, munca lor nu poate fi politizată, mai ales ce privește deținuții care nu au nici măcar 18 ani. Aceștia trebuie tratați conform Convenției Naționale privind drepturile copilului pe care țara a semnat-o. În această rezoluție cerem și un moratoriu privind pedepsa cu moartea Uh, care să fie, uh, ar trebui să fie abolite. Deținuți cum ar fi Abdul Hadi al-Habaja și fica sa Zaina încă n-au fost eliberați și nici Bila Jab sau Ibrahim Sharif. Încă o dată cerem eliberarea tuturor uh, deținuților politici și activiștilor pentru drepturile omului și sper, pe o notă mai pozitivă, că decizia Ligii Arabe de a crea un tribunal al drepturilor omului la Manama va fi un catalizator și va reaminti faptul că drepturile, dreptul, drepturile omului trebuie respectate și garantate și în Bahrain și peste tot în regiune. Pentru că, din păcate, e trist, dar dacă ne uităm peste tot în uh, Orientul Mijlociu, uh, problemele uh, din Bahrain sunt rezolvabile și sperăm că ele pot fi rezolvate. Dar ambițiile nu sunt doar economice, strategice, mizele nu sunt doar economice și strategice, Trebuie să li se dea uh, poporului din Bahrain uh, drepturi și oportunități. Eu, ca europarlamentar, să pot vizita țara fără să mi se refuze viza de intrare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șache. Acum, domnul uh, Schlitter, un minut. Domnule președinte, Cred că e bine să încurajăm Arabia Saudită și Iranul să nu se amestece în afacerile interne ale Bahreinului. Însă, în acest caz, ă, noi trebuie să procedăm la fel. Nici noi să nu ne amestecăm prin exportul de arme, încercând să acceptăm un comportament sau altul sau să evităm să contribuim la ă, escaladarea conflictului la fața locului prin Uh, amestecul nostru. Securitatea Bahreinului nu este amenințată de internet. Militanții care profită de dreptul de a vorbi liber nu constituie o amenințare pentru securitatea Bahreinului. Mai degrabă, reprezentanții înarmați ai casei regale care sunt o amenințare. Ei cred că pot să împiedice o dezbatere deschisă să pună piedici democrației. Dar această democrație uh, este amenințată prin menținerea pedepsei cu moartea, uh, prin menținerea tribunalelor militare speciale, Acolo este cantonată amenințarea la adresa viitorului Bahreinului. Este timpul să întoarcem pagina, să mizăm pe un noi sistem, nu să îi închidem pe cei care critică situația din acea țară. Președintele, mulțumesc. Doamna Corhola. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat de mai multe ori despre situația din Bahrain uh, în uh, Parlamentul European, însă nu a fost uh, prea util. Există în continuare probleme cu libertatea de exprimare. Bahreinul uh, este pe ultimele locuri uh, în lume în ceea ce privește libertatea de exprimare. 44 de ziariști uh, au fost împiedicați să se întoarcă în țară din 2011 încoace. Utilizatorii rețelelor de social media sunt hărțuiți. Deci, practic, s-a instituit o autocenzură. Uh, ei uh, trebuie să plătească mii de euro amendă dacă încalcă aceste restricții. Uh, sunt foarte multe de făcut, chiar dacă Bahreinul susține că întreprinde reforme. Este de neconceput uh, ca Tribunalul pentru Drepturile Omului din țările arabe să nu țină cont uh, de drepturile omului. Uh, oricum, sper că măsurile pe care le vom institui de acum înainte vor fi eficiente. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Corhola. Acum domnul Repo. Arvoisa puhemies, Bahrainin ihmisoikeustilanne on... Situația drepturilor omului în Bahrain este foarte gravă. Autoritățile folosesc mijloace violente pentru a preveni demonstrațiile și libertatea de expresie. Mulți activiști și persoane care apără drepturile omului au fost uh, condamnate la închisoare, au primit sentințe grele, utilizarea uh, rețelelor sociale uh, pentru libera exprimare și pentru promovarea drepturilor omului nu este permisă și ar trebui să fie pentru toți cetățenii Bahreinului. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să susțină Bahreinul în eforturile de îmbunătățire a situației drepturilor omului trebuie să asculte guvernul de voința poporului și să înceapă un dialog. Acestea sunt lucruri absolut uh, cruciale. Uniunea Europeană și ar trebui să intervină foarte clar în situația din Bahrain, pentru că cei care sunt în închisoare în Bahrain, prizonieri de conștiință, să fie liberați rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Repo. Domnul, poți să-l minut. Domnule președinte, vorbesc uh, în numele colegei mele Nibler, care este președinta uh, delegației. Noi urmărim situația din Bahrain cu îngrijorare, uh, situația drepturilor omului și cerem ca autoritățile să acționeze cu rapiditate în cazul celor trei la prima reuniune uh, la, existau uh, la vremea aceea cereri teritoriale din partea Iranului. Acestea sunt în continuare prezente în Bahrain și acesta afectează dialogul religios, uh, dialogul interconfesional și de aceea trebuie să ne batem uh, aprig pentru drepturile omului, dar trebuie să spunem răspicat că noi susținem eforturile pe calea reformei și suntem uh, pentru instaurarea unei cursi de justiție. Uh, doamna Geringer. Încălcările drepturilor omului uh, în Bahrain uh, sunt motive de îngrijorare pentru opinia publică internațională. Autoritățile din Bahrain ignoră uh, în mod vădit drepturi de bază, precum dreptul de a protesta, dreptul la liberă exprimare și așa mai departe. Adesea, cetățenii sunt victime ale arestărilor nejustificate, printre care și uh, Nabil Rajab, care a fost uh, închis uh, mai bine de 2 ani. Abdullah Hadi Al-Kavaja este mm, activist uh, pentru drepturile omului și a fost închis pentru această activitate, iar Ibrahim Sharif uh, a fost uh, închis pentru participarea sa la demonstrațiile pașnice din 2011. Acești oameni, alături de mii de alte persoane, sunt victimele tribunalelor din Bahrain, sunt acuzați pe nedrept și sunt închiși. Trebuie să condamnăm aceste practici și să cerem implementarea raportului din 2011 al Comisiei de Anchetă pentru Bahrein. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Odenberg. Trecem... Nu avem nicio solicitare la Catch Eye, așa că îl invit pe domnul Fiule să vorbească în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Dați-mi voie să subliniez că în altul reprezentant și vicepreședintele și vicepreședintele Comisiei, domnul Ashton, au urmărit îndeaproape situația din Mahrein. Uniunea Europeană a luat contacte la cel mai înalt nivel cu autoritățile locale și cu toți actorii din societatea mm, din Bahrain de, din momentul în care în februarie 2011 au izbucnit violențele. Un alt reprezentant a salutat uh, știrea că prințul moștenitor, la cererea regelui Hamad, a avut discuții recente foarte largi cu participanții la dialogul pentru consensul național, inclusiv cu uh, secretarul general al AFAX, Ali Shalman. Pentru prima dată de la evenimentele din februarie 2011. Atât, în uh, acest moment atât de important și semnificativ, credem că uh, consultările care au avut loc au potențialul să deschidă drumul unei reconcilieri pe termen lung și unei reforme sustenabile în Bahrain. Încă o dată cerem tuturor părților să se abțină de la violențe și să colaboreze către, pentru a avea uh, reconciliere fără niciun fel de precondiții. Dar așa cum am spus Uh, în ultimii trei ani, un proces de reconciliere adevărat cere o combinație de moderație și măsuri de creștere a încrederii din partea tuturor, inclusiv eliberarea celor arestați în contextul uh, activităților politice pașnice, pentru a depăși polarizarea adâncă a societății din Bahrain. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, Stavros Lambrinidis, care a vizitat Bahreinul în iunie anul trecut, a avut ocazia să viziteze pe unii dintre prizonierii deținuți pentru activități politice și va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pe acest subiect. Uniunea Europeană salută pașii pozitivi făcuți de autoritățile uh, din Bahrain pentru a implementa recomandările Comisiei Independente de Anchetă din Bahrain, BICI, pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Dar rămân încă multe de făcut și vor continua să încurajăm Bahrain să implementeze complet și rapid recomandările BICI și, ale, uh, și uh, recomandările periodice și vom oferi susținerea posibilă pentru realizarea acestui scop. De asemenea, vom continua să Uh, ținem legătura cu autoritățile să le spunem că trebuie să rezolvă probleme legate de impunitate și de responsabilitate. Uh, știind că uh, Ministerul de Interne, Ombudsmanul, Procuratura, precum și Comisia pentru Prizonieri și Deținuți și Instituția Națională pentru Drepturile Omului ar trebui să joace un rol important și proactiv din acest punct de vedere, îndeplinindu-și mandatul cu o independență totală aceste instituții trebuie să producă rezultate concrete pentru a câștiga încrederea publicului. De asemenea, considerăm că vizita domnului Juan Mendez, raportorul special al Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse crude, inumane sau degradante, ar fi extrem de, un semnal extrem de important pentru a măsura progresele înregistrate. În fine, vreau să salut călduros contribuția Parlamentului European și a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Peninsula Arabică și să-mi exprim aprecierea pentru eforturile sale pentru îmbunătățirea angajamentului Uniunii Europene către Bahrain și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar Füle. Avem șase moțiuni de rezoluție depuse. La sfârșitul dezbaterii și, și vom vota imediat. Însă începem votul cu moțiunea a primit situația din Thailanda. Un vot. Propunerea de rezoluție de la 5 grupuri nu sunt amendamente. Cine este pentru? Împotriva.